May start? Yes, okay. Tu marteau? Chers collègues, je déclare ouverte notre réunion conjointe. Declar reuniunea noastră comună bugete econ deschisă. Trebuie să ne pronunțăm pe roadele a patru triloguri care au avut loc pe programul EU Invest. Și aș dori să mă asigur că sunteți de acord cu ordinea de zi, deci se poate aproba, dacă nu aveți obiecții. Și uh, se consideră adoptate și procesele reuniunilor anterioare că nu sunt observații, consider că aceste procese verbale se adoptă și ele. Vreau să vă spun că membrii grupului care trebuia să se pronunțe cu privire la program, programul EISF au considerat că nu se pot pronunța până la sfârșitul mandatului. Coraportorul programului RSP, după reuniunea raportorilor din umbră și după mai multe reuniuni bilaterale, a estimat că nu se poate ajunge la un acord înainte de următoarele reuniuni și înainte de finalul mandatului și Comisia este în faza de pregătire a da, ceea ce ar putea să fie o fuziune a acestor două programe și în aceste condiții membrii care se ocupă, raportorii și, și raportorii și coraportorii din umbră, au dat dovadă de înțelepciune și au hotărât să nu finalizeze dosarul înainte de finalul mandatului. Și acum uh, ne așa cum vom discuta raportul Invest EU și negocierile interinstituționale, aș dori să vă spun că după numai patru dialoguri tripartite, am avut, avem deja un dialog parțial privind Invest EU și vreau să felicit echipa de negociere a Parlamentului European. Vreau să vă reamintesc că Parlamentul va primi, se așteaptă să primească de la Consiliu scrisoarea oficială care uh, Uh, citează toate înțelegerile comune, common understandings, în ceea ce privește propunerile sectoriale uh, uh, um, CFP și în ceea ce privește uh, InvestEU și Consiliul va accepta creditele propuse de echipa de negociere. Dar uh, această informație am primit-o pe 1 aprilie și uh, nu știu dacă este chiar veridică. Acum, dau mai întâi cuvântul lui Pervanș Berez. Mulțumesc, domnule președinte, ați anunțat uh, o, un punct de procedură foarte important și anume ideea că pe parcursul acestui mandat nu ne vom pronunța privind funcția de stabilizare nici asupra uh, programului Reformă Structurală, așa cum a fost propus de Comisia Europeană, dat fiindcă este ultima reuniune comună între Comisia Econ și Comisia pentru Bugete, cred că este important să subliniem care sunt motivele care ne-au făcut să abandonăm această soluție și să ajungem într-un punct de blocaj. Vreau să mulțumesc uh, co-raportorului care, domnul Reimer Böge, cu care am reușit să facem, am uh, reușit să facem împreună o propunere foarte folositoare pentru a aduce o, pentru a îmbunătăți o propunere a comisie, propunerea modestă a Comisiei Europene. De apoi, dumneavoastră ați preluat ștafeta și a reieșit că propunerile făcute pentru a consolida propunerea Comisiei și pentru a menține uh, pe linia de plutire, ideea unei funcții de stabilizare nu era de la sine înțeleasă și era că era mai bine să, să fie lăsat dosarul așa cum este. Deplâng acest lucru și în același timp activitatea Consiliului. Consiliul uh, ignoră Parlamentul European cu totul și asta există și asta duce, ar putea duce la o abordare și mai interguvernamentală într-un domeniu în care deficitul democratic este deja destul de semnificativ și, uh, și unde ar fi foarte important să țină cont de contribuțiile noastre. Asta înseamnă că următorul mandat uh, va trebui să ducă la bun sfârșit funcția de stabilizare și vreau să vă reamintesc să nu uitați că prima dată când Parlamentul European a considerat că moneda euro ar, ar avea nevoie de o funcție de stabilizare, a fost uh, în 98, uh, uh, acum uh, în 2019, tot nu avem această funcție de stabilizare și Mă tem că ne vom trezi cu niște consecințe grave pentru întreaga zonă euro, dat fiind că la ora actuală nu avem posibilitatea de a înregistra progres în acest domeniu și prefer să lăsăm pe masa discuțiilor această propunere așa cum este ea, inclusiv cu amendamentele pe care le-am uh, întocmit alături de Rame Băgă și cu contribuțiile pe care le-am uh, derulat cu celelalte grupuri politice, decât să ucidem această idee care a fost menținută în viață de Parlamentul Europei. European. Mulțumesc. Da, e adevărat uh, că există oarecare incertitudine în ceea ce privește posibilitatea de a ajunge la un vot uh, pentru în plenară la Strasburg uh, peste două săptămâni și respingerea unei astfel de propuneri ar fi fost regretabilă, fiindcă este un subiect foarte important, așa cum ați spus și dumneavoastră, iar în ceea ce privește uh, Uh, cât de mult ne ascultă Consiliul, ne dăm seama cum se manifestă acest lucru cu ocazia mandatului pe care îl va da Consiliul privind CFM și uh, cadrul financiar multianual și programele sectoriale. Nu spun că m-aș lua cei mai rău, dar mă întreb uh, dacă, dacă este gata Consiliul să plece urechea la argumentele pe care le ridicăm de fiecare dată, la fiecare reuniune a GAIC Aș, ca și cum uh, într-o zi șefii de stat și de guvern s-ar întruni și deodată ar hotărâ uh, asupra tuturor, uh, întregului dispozitiv CFM și tuturor programelor sectoriale. Trebuie să urmărim cu mare atenție acest proces. Mulțumesc! Cred că decizia celor doi coraportori este una înțeleaptă. Acest concept al funcției de stabilizare este extrem de important din punctul meu de vedere. Ar trebui să devină un pilon fundamental a unei uh, reforme necesare a zonei euro, pe care ar trebui să-l păstrăm, astfel încât viitorul Parlament să, are ocazia, să aibă ocazia de a purta uh, lupta necesară pentru ca reformarea zonei euro să ne pună la dispoziție um, setul de instrumente necesare pentru a putea face față mai bine crizelor uh, față de cum am făcut-o în, uh, în trecut. Haideți să trecem la vot. După cum știți, trebuie să supunem la vot uh, EFSI, uh, dar uh, în primul rând trebuie să testăm sistemul de vot. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Thank you. Vă mulțumesc. Supunem la vot rezultatul acordului parțial în ceea ce privește InvestEU și aș dori să mulțumesc raportorului meu, Jose Manuel Fernandez, să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru acest rezultat excelent. Cred că rolul Parlamentului în îmbunătățirea textului a fost unul decisiv și în, în următoarea perioadă bugetară avem un, vom avea un uh, program important care va trebui să se bucure de resursele bugetare necesare și Parlamentul European va lupta pentru a obține aceste uh, resurse, însă din punctul de vedere al domeniului de aplicare, din punctul de vedere al uh, structurii de guvernanță. Cred că am obținut un rezultat foarte bun pentru acest program și vă mulțumesc tuturor pentru acest rezultat uh, foarte bun. S-a deschis votul, vot prin apel nominal. S-a închis votul. 40 de voturi pentru, 3 voturi împreună, o abținere. Se adoptă. Felicitări și vă mulțumesc! Very good. Foarte bine. A fost un uh, vot uh, scurt, dar uh, intens. Acest vot împreună cu Comisia pentru Bugete. No, let me, so we, just a second that we... Și uh, imediat după ce colegii de la bugete vor uh, părăsi sala, o să trecem la voturile Econ.